Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, einen schönen guten Morgen. Stimați colegi, bună dimineața, am uh, deschis ședința. Primul punct pe ordinea de zi este dezbaterea comună pe marginea acordului Comităților Europene cu Serbia. Există o recomandare din uh, partea colegului uh, Cacin și o declarație din partea Consiliului și din partea Comisiei referitoare despre acordul de stabilizare și de asociere între Comisia Europeană, în Comitetele Europene și Serbia. Primul are cuvântul domnul raportor, domnul Cacin, pentru 4 minute. Vă rog. Îți mulțumesc, Silvana. Belgisco prețeț. Domnule comisar, reprezentant al președinției belgene, dragi colegi, Acordul de stabilizare și asociere între Serbia și Uniunea Europeană a fost semnat în aprilie 2008 și un acord uh, temporar a fost în vigoare din 2010. Procesul de ratificare a început în septembrie 2008, atunci când Parlamentul sârb a fost primul care a ratificat acest acord. Ce aduce acest acord? Uh, un cadru politic și economic de cooperare fără ratificare însă nu a fost posibil să se continue procesul de integrare a Serbiei. Raportul nu a fost pe agenda Parlamentului European de când uh, a fost oprit procesul de ratificare din cauza unei colaborări uh, insuficiente cu Tribunalul de la Haga. Acum un număr suficient de țări uh, membre au ratificat acest acord și îndemn pe ceilalți să facă la fel. De îndată ce ratificarea se va face, vom transmite un mesaj puternic de susținere uh, pentru uh, acțiunile europene ale uh, Serbiei. Rezoluția care urmează să fie votată mâine trebuie de asemenea să transmită un mesaj de susținere Serbiei pe calea lungă de integrare europeană. Multă vreme ea a fost izolată și Serbia se confruntă cu o serie de provocări. În ultimii doi ani am asistat la o politicizare a situației uh, pe scena din uh, Serbia. Trebuie să arătăm că angajamentul lor uh, pentru valorile europene există și trebuie să facă toate reformele necesare în acest sens. Au existat o serie de evoluții pozitive. Serbia este gata de compromis și adoptarea unei rezoluții uh, privind Kosovo în adunarea generală a Națiunilor Unite în 2010 a fost salutată de noi. S-au eliminat de asemenea serviciul militar obligatoriu și generații de tineri sârbi au acum o șansă mai bună de a își perfecta educația. Progresul Serbiei se desfășoară sub uh, presiunea faptului că există încă uh, doi uh, criminali fugari. Radko Mladic este încă refugiat și noi salutăm disponibilitatea liderilor sârbi de a colabora cu autoritățile uh, și cu, așa cum a spus uh, procurorul șef de la Haga, există însă un decalaj între această voință politică și măsurile concrete care uh, se iau. A venit momentul ca Serbia să facă un pas înainte. Ea nu poate să obțină statutul de țară candidată înainte de a demonstra că cooperează întru totul cu uh, Tribunalul de la Haga mai ales uh, atunci când e vorba de extradarea uh, criminalilor. S-a mutat un accent semnificativ uh, în relația cu uh, Balcanii de Vest. Acest lucru se resimte în relațiile dintre Croația și Serbia și s-a dat un nou imbolt unei reconcilieri uh, trainice în regiune. Există însă provocări în viitor și uh, Serbia trebuie să dea dovadă de o poziție constructivă în atitudinea sa față de Kosovo, acest lucru este necesar pentru întreaga regiune, astfel încât uh, să poată să progreseze. Același lucru este valabil și pentru modul în care Serbia uh, abordează relația cu Bosnia-Herzegovina. Toate acestea sunt necesare pentru a stimula negocierile uh, de uh, apropiere cu Uniunea Europeană. Ministrul Geri. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Este o mare onoare pentru mine să mă întorc în Parlamentul uh, European în, capicea, în capacitatea de reprezentant al președinției Consiliului Uniunii Europene. Sper că dumneavoastră um, mă veți uh, considera ca fiind un fost uh, membru al Parlamentului și veți vedea acest lucru ca o garanție că această președinție va fi foarte apropiată de instituția Parlamentului. Mă bucură activitatea pe care o avem uh, în față. Ac- și acum voi trece la limba mea uh, maternă. Doamnelor și domnilor, este un mare privilegiu pentru mine um, participarea la această dezbatere, în urma căreia va, va avea loc un vot pe marginea acordului de asociere între uh, Uniunea Europeană și Serbia. În același timp, doresc să îi mulțumesc uh, raportorului Parlamentului European, domnului Kacin, care a pregătit un raport într-adevăr excelent. Aș dori de asemenea să salut cu căldură rezoluția adoptată pe marginea progresului uh, Serbiei. Ca orice altă țară din această regiune, um, perspectiva de aderare la Uniunea Europeană a ajutat Serbia în uh, progresele din ultimii ani. În, contextul, uh, în acest context, acordul de stabilizare și de asocia, asociere reprezintă un foarte important pas înainte în apropierea de, de Uniunea Europeană. Acest raport subliniază și întărește și mai mult legăturile existente între Serbia și Uniunea Europeană. Și aceste relații sunt uh, transpuse acum într-un uh, cadru legal. Se creează o zonă de liber schimb și sunt întărite relațiile bilaterale economice. Și acest lucru va fi atât în beneficiul Serbiei cât și în uh, beneficiul Uniunii Europene. Acest acord va stimula măsurile luate de uh, Serbia în uh, sensul ajungerii la o economie pe deplin funcțională de piață. Acest acord, de asemenea, pune bazele pentru o colaborare mai strânsă pe viitor între Uniunea Europeană și Serbia în diferite domenii, cum ar fi crima organizată sau uh, um, contrabanda ilegală transfrontalieră sau uh, diferite aspecte legate de politicile de mediu. Consiliul uh, a lansat procesul de ratificare în 14 iulie 2010. 11 state membre au uh, semnat, deși încă nu au ratificat acest uh, acord până acum, inclusiv Ungaria a făcut acest lucru. Sperăm că și celelalte state membre vor urma, pe, cu, vor urma acest proces de ratificare. Consiliul și-ar dori ca acest uh, proces să fie încheiat la sfârșitul anului 2011 cel mai târziu. Acest lucru ar însemna că Serbia, că Serbia intră într-o nouă eră de relații cu Uniunea, Euro- cu Uniunea Europeană. Și votul uh, Parlamentului European va sprijini acest proces. Comisia parlamentară AFET pentru relații externe a Parlamentului a votat în favoarea acestui acord. În decembrie 2009, Serbia a afirmat dorința de a, se, de a adera la Uniunea Europeană și a, și-a sprijinit astfel aspirațiile europene. Și știm cu toții că procesul de integrare al Serbiei va, va duce la beneficii pentru Serbia. Cu toate acestea, există mai multe măsuri care trebuie luate în ceea ce privește statul de drept în Serbia, întărirea structurilor uh, statului de drept în, în Serbia și, în plus, co- colaborarea cu uh, Tribunalul Internațional pentru uh, fosta Iugoslavie. Așa cum s-a afirmat în raportul domnului Kacin, procesul de integrare trebuie să țină seama de aceste evoluții și aceste evoluții sunt foarte importante. Și aș dori să profit de această ocazie pentru a vorbi despre măsurile istorice pe care le-a luat Serbia în sensul colaborării și cooperării cu vecinii. Și aici mă gândesc la uh, discuțiile din uh, iunie-iulie do- anul 2000, care au rezultat la um, au rezultat în discuțiile purtate cu Kosovo. Și Consiliul uh, sprijină discuțiile um, purtate de doamna Ashton. Dialogul dintre Kosovo și Serbia va permite acestor două țări să se uh, apropie mai mult de aspirațiile lor de aderare la Uniunea Europeană. Trebuie să păstrăm Um, și să garantăm credibilitatea procesului de aderare și de alergire. Uh, și desigur avem la îndemână instrumentele necesare pentru acest lucru. Dacă vom încheia procesul de aderare al Croației, cred că acest lucru va transmite un mesaj pozitiv Serbiei, dar și altor țări din uh, regiunea respectivă. Doamnelor și domnilor, anul 2011 va fi un an foarte important pentru Serbia și salut acest acord și uh, șansele uh, care uh, sunt aduse de acest acord pentru un viitor comun în Europa. Vă mulțumesc. Mulțumesc și acum am să dau cuvântul comisarului Füle. Vă rog, domnule. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. E o mare plăcere și o onoare pentru mine să mă adresez dumneavoastră astăzi. Este vorba de votul de, despre avizul conform pentru acordul de stabilizare și asociere cu Republica Serbia. Aș dori să-mi exprim recunoștința raportorului pentru Serbia, domnul Jelko Kacin, pentru raportul dânsului privind procesul de integrare al Serbiei. Acordul de stabilizare și asociere este un mare pas înainte pentru Serbia pe drumul către Uniunea Europeană. Obiectivul fundamental al acestui acord este acela de a aduce Serbia pe drumul integrării europene, de a aduce reforme în această țară și de a o pregăti pentru statutul de membru în Uniunea Europeană. Este foarte important acest moment. E un moment în care trebuie să încurajăm Serbia pentru eforturile de a promova reconcilierea în regiune. Acordul de stabilizare și asociere înființează un cadru instituțional complex prin Consiliul ASA și Comitetul ASA, acordului de asociere și stabilizare, printr-o serie de uh, subcomisii care acoperă în mod cuprinzător majoritatea domeniilor de politică europeană sigur că se înființează și un organism specific între adunarea dumneavoastră și Parlamentul serbian, uh, Serbiei. Din punct de vedere economic, acest acord prevede stabilirea unei zone de liber schimb și integrarea treptată a Serbiei în piața internă a Uniunii Europene. Astfel, și Uniunea Europeană și Serbia se vor bucura de avantaje economice și asemeni um, acordurilor din Europa Centrală din anii 90, acest acord va aduce o contribuție semnificativă la creșterea economiei sârbe, ajucând, ajutând țara să treacă la o economie de piață funcțională. Beneficiile pentru Uniunea Europeană sunt de asemenea semnificative. Piața sârbă este deschisă acum exportatorilor europeni. Înainte, existau tarife destul de ridicate, care vor fi eliminate complet în câțiva ani, cu excepția anumitor produse agricole foarte sensibile. Mai mult decât atât, Serbia se va integra treptat în piața internă și astfel condițiile pentru investitori vor deveni mai stabile și mai predictibile. Regulile privind concurența și ajutorul de stat vor respecta și respectă deja uh, normele europene. Protecția drepturilor de proprietate intelectuală, de asemenea, este adusă la standarde europene. În mod progresiv, piața achizițiilor publice din uh, Serbia se deschide de asemenea ofertanților europeni. Se creează așadar legături mai strânse cu Serbia, ceea ce oferă o serie de alte avantaje pentru Uniunea Europeană. Acest lucru va facilita cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității, mediu, transporturi și, de asemenea, în domeniul vamal, ca să menționez doar câteva dintre ele. Așadar, acordul contribuie pentru ca politica europeană în sud-estul Europei să fie mai credibilă și mai eficace. Și, în ultimul rând, trebuie să notăm faptul că Serbia a anticipat Uh, implementând în mod unilateral acordul interimar care a intrat oficial în vigoare în februarie 2010, dar pe care Serbia, de fapt, l-a a început să-l aplice la scurt timp după semnarea sa în aprilie 2008. Serbia și-a demonstrat așadar angajamentul pentru integrarea europeană și are deja un istoric foarte pozitiv. De din data de 14 iunie 2010, când Consiliul a decis să lanseze procesul de ratificare a acestui acord, nouă state membre au notificat ratificarea și încă două state au asigurat deja faptul că parlamentele lor aprobă, își dau consimțământul pentru acest acord, iar discuția de astăzi și votul vor aduce un impuls suplimentar acestui proces, mulțumită susținerii unanime din partea tuturor grupurilor politice. Sper așadar că și alte state membre vor ratifica în curând acest acord. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European, dați-mi voie să închei subliniind proiectul de rezoluție cu privire la procesul de integrare europeană al Serbiei. aceasta este o contribuție importantă la dezbaterea politică de astăzi și sunt recunoscător raportorului pentru acest document. Rezoluția transmite Serbiei un mesaj de susținere pentru consolidarea relațiilor cu Uniunea Europeană și unul de așteptări cu privire la provocările importante pe calea Serbiei către statutul de membru al Uniunii Europene. Momentul este oportun în contextul pregătirii avizului privind cererea de aderare a Serbiei. Eu am fost la Belgrad anul trecut, în noiembrie, pentru a preda prim-ministrului un, și viceprim-ministrului un chestionar foarte detaliat privind integrarea europeană. Autoritățile sârbe elaborează acum răspunsurile pe care le așteptăm până la sfârșitul lunii. Mă încurajează faptul că guvernul sârb pe 30 decembrie, a adoptat un plan de acțiune ca urmare a raportului de progres al Comisiei. Comisia Europeană va analiza în detaliu răspunsurile pe care le primește la chestionar și măsurile întreprinse de autoritățile din Serbia în următoarele luni pentru a-și finaliza evaluarea în vederea emiterii avizului în cea de-a doua jumătate a lui 2011. Stimată doamnă președinte, stimați eurodeputați, așa cum a spus colegul meu maghiar, 2011 este un an important pentru Serbia. Este un an de provocări majore, dar și un an al oportunităților. Pentru că direcția a fost fixată, obiectivele sunt cunoscute. Acum Serbia este cea care trebuie să meargă pe această drum, să îndeplinească criteriile necesare și, odată ce este pregătită, să intre în procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Sunt convins că, cu susținerea noastră a tuturor, Serbia va continua să facă alegerile corecte europene și va progresa în eforturile de integrare. Acest lucru va da un semnal pozitiv întregii regiuni, într-o perioadă în care trebuie să reconfirmăm perspectivele europene ale acestei regiuni pentru a consolida pe pacea și, a, uh, și prosperitatea economică în Balcanii Occidentali. Mulțumesc! Președinta, mulțumim, domnule comisar. Trecem acum la vorbitorii care iau cuvântul în numele grupurilor politice. Primul vorbitor în numele popularilor europeni, domnul Schöpflin. Două minute. Vă rog, domnule. Thank you, President, Minister. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule, domnule comisar, miniștri. Raportul este excelent și îl felicit pe domnul Cațin. În ceea ce privește Serbia, mi se pare că în cele din urmă s-a hotărât că dorește un viitor european. Majoritatea uh, politicienilor consideră că aceasta este uh, opțiunea cea mai bună. Această hotărâre trebuie văzută în contextul turbulențelor din ultimele două decenii. Serbia a trecut prin comunism, prăbușirea Iugoslaviei, uh, regimul lui Slobodan Milosevic, uh, bombardamentul din 1999, creșterea criminalității, violența, refugiați, uh, o istorie impresionantă. De aceea această hotărâre de a se alătura Europei este o realizare Uh, minunată și arată că Serbia dorește stabilizarea în regiune. Mai rămâne problema arestării și transferului la Haga lui Ratko Mladic și acceptarea independenței Kosovoului. Acestea ne duc către o barieră uh, psihologică. Mladic și protectorii acestora uh, sunt uh, o problemă, într-adevăr. La aceasta se, poate adăuga, se pot adăuga mai multe zone care merită atenția, și anume îmbunătățirea administrației publice, administrarea justiției, crearea condițiilor de piață și o deschidere totală către uh, trecutul uh, Serbiei și aceasta include și deschiderea uh, arhivelor uh, toate premizele de integrare sunt bune, sarcinile cu care se confruntă elita și societatea sunt recunoscute, iar pregătirile tehnice continue. Dacă totul merge bine, Serbia va uh, primi acest uh, aviz în uh, septembrie, în toamnă și după aceea va urma statutul de țară candidată. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Înainte de a continua cu lista vorbitorilor, aș dori să salut un oaspete care urme, uh, urmează dezbaterea noastră este vorba de vicepreședintele guvernului sârb. Bine ați venit în rândul nostru.